Putem uh, continua cu ordinea de zi. O pauză tehnică, ca de obicei, de un minut. Vitam pana comisarza. Aș dori să-l salut pe domnul comisar. Verificăm dacă a sosit toată lumea. Uh, raportorul este în sală, da? Și deci putem continua, avem o dezbatere comună uh,

Mulțumesc și acum are cuvântul în numele Comisiei domnul comisar Stavros Dimas. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Sârbu pentru eforturile sale în vederea ajungerii la un acord în prima lectură pentru a reforma directiva uh, privind produsele biodestructive. Comisia este mulțumită cu compromisurile la care s-a ajuns. Ideea unei perioade de tranziție de 4 ani decât 3 și cu o perioadă maximă de 2 ani pentru o mai uh, ulterioară prelungire a termenilor. Cu toate acestea suntem de acord și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele uh, Văd că, da, văd că suntem foarte eficienți. Și acum în numele PP are cuvântul doamnei Crista Clas. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dimas, domnilor și domnilor. Cred că toții am putea să ne mândri de faptul că avem uh, norme stricte în domeniul igienei. Și cred că contribuția produselor biodestructive nu trebuie neglijată în acest domeniu, pentru că ele ne ajută să ne apărăm de agenți patogeni, de boli și de vectorii acestora. Nu putem trăi fără uh, biocide, ele sunt uh, vitale pentru sănătatea umană. Sigur că putem să, dar însă trebuie să verificăm substanțele pe care biocidele le conțin. Și acest proces uh, riscă să dureze mai mult timp decât ne așteptăm. În anumite cazuri, procesul de înregistrare a produselor biocide nu a fost finalizat. Și de aceea salutăm faptul că această fază de primă lectură, în această fază, Comisia, Parlamentul și Consiliul au decis o extindere a termenului limită. Și astfel ajungem până în 2014, uh, domnule comisar. Nu am înțeles de ce a trebuit uh, atât de mult pentru a ajunge la această concluzie. Riscam ca anumite produse autorizate și foarte importante să nu mai poată fi folosită. Și e important ca la Parlamentul European să acționăm mai repede. Domnule comisar, de mult așteptăm propunerea Comisiei în ce privește reformarea directivei privind biocidele. Anumite aspecte importante trebuie acoperite. În primul rând, uh, definiția criteriilor de autorizare, apoi durata perioadei de autorizare și apoi protecția datelor. Producătorii au nevoie de reguli foarte clare, mai ales în ce privește răspunderea. Orice persoană care folosește aceste produse trebuie să respecte regulile. Apoi, procesul de evaluare este foarte costisitor, poate costa mii de euro. Și doar dacă operatorii sunt uh, siguri că cel puțin uh, pe o perioadă uh, clară de timp, alți producători nu au acces la aceste informații. Deci, uh, mai ales în ce privește igiena, trebuie să respectăm normele cele mai stricte. Comisia a venit cu un raport foarte clar care îndeplinește toate aceste cerințe. Sperăm, domnule comisar, că aplicarea totală ne va permite să îmbunătățim situația în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Prodi. Grazie, președinte. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că vă aflați astăzi aici și uh, ne dați ocazia să discutăm uh, acest document. În ce privește propunerea modificare a directivei privind uh, introducerea de substanțe biodestructive pe piață, Parlamentul e de acord asupra necesității de a acorda unele prelungiri pentru perioada de reexaminare necesară pentru a evolua în mod corect principiile active ale anumitor substanțe biodestructive, uh, având în vedere partic- caracterul particular al analizelor necesare și exigențele pieței, dar să, uh, trebuie să fie clar că suntem în așteptarea unei revizuiri mai serioase a directivei 98 uh, ă, ă, per 8 a substanțelor biodestructive pentru a putea exprima o, o considerație asupra conținutului. Vreau să vă împărtășesc anumite reflexii și asta mai ales pentru comisie. Ar fi mai întâi de dorit trecerea de la directivă la un regulament, instrument care, uh, care permite intrarea în vigoare a, acest, a acelorași dispoziții în mod contemporan în toate statele membre, reglementând într-un mod omogen întregul sector. Un punct important va fi uh, punerea datelor în comun în, uh, pe aceeași linie cu orientările Uniunii Europene și cum s-a întâmplat deja cu REACH, inclusiv pentru produsele biodestructive, uh, experimentele asupra animalelor vertebrate trebuie uh, anulate sau reduse prin acordul celor care înregistrează aceea substanță activă din datele obținute din aceste teste, evitându-se astfel suprapunerea studiilor. Punerea în comună a datelor ar permite o mai mare eficiență a sistemului de evaluare a fasciculelor și o reducere a costurilor necesare a preparării acestora cu un impact important atât asupra IMM-urilor cât și asupra autorităților uh, naționale care trebuie să uh, examineze solicitările. E necesar să simplificăm procedurile și să aplicăm o recunoaștere reciprocă a autorizațiilor pentru un același produs și trebuie o coordonare între statele membre pentru a accelera atât procedurile Eh, cât și punerea pe piață a produselor biodestructive în toate statele membre. Apoi ar trebui să se producă o armonizare atât a tarifelor cât și uh, calendarului pentru examinarea solicitărilor în statele membre și ar trebui apoi să se simplifice proiectul de acordare a autorizațiilor când există o diferență sau o eh, variațiune minimă a formulărilor, evitându-se astfel texte suplimentare redundante pentru care ar fi nevoie de alte evaluări din partea fiecărui stat membru. Și, în final, trebuie să se evite discriminarea între producătorii europeni de articole tratate cu produse biodestructive și uh, produse extraeuropene care conțin produse biodestructive. Și uh, Comisia ar trebui să se gândească la o soluție pe care noul Parlament uh, să o poată uh, împărtăși. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea uh, grupului INDEM are cuvântul doamna Ursula Krupa. Mulțumesc! Unificarea legislației privind biocidele este foarte necesară în Uniunea Europeană, mai ales uh, pentru că diferențele între prevederile din diferitele state membre sunt foarte mari, ceea ce este periculos pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu, mai ales pe o piață liberalizată. Documentul inițial prevedea o perioadă de 10 ani de implementare, ceea ce nu este realist. Dat fiind cât de costisitoare sunt procedurile de înregistrare pentru biocide. Obiectivul acestora era să asigure securitatea, însă, în mod paradoxal, s-ar putea să o reducă, ceea ce este problematic, pentru că, în anumite situații, legislațiile naționale permiteau garanții de securitate și eliminarea acestor mecanisme pentru a introduce sisteme ineficiente ar putea să aibă drept rezultat reducerea comerțului cu produse biocide. O listă europeană centralizată a substanțelor active care să conțină și substanțele biocide nu ar fi suficientă, mai ales dat fiindcă acestea se schimbă rapid și sunt foarte rezistente societățile mici ar putea să fie eliminate de pe piață și s-ar putea să apară monopoluri reprezentate de firmele mari. Perioada de 10 ani de tranziție, care poate fi prelungită cu 2 ani, va fi esențială, mai ales pentru înregistrarea substanțelor active și pentru transpunerea regulamentelor în uh, legislația națională care nu se poate face până în 2014. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la procedura Catch the Eye și doamna Roitova va lua cuvântul. Păi, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul comisar pentru că am o opinie puțin diferită. Îmi pare rău să aud că Comisia ne spune că nu vom putea să finalizăm înregistrarea acelor aproximativ 900 de substanțe biocide în uh, uh, pesticidele, dezinfectanții și uh, conservatorii din Uniunea Europeană. Mă surprinde că mai e nevoie de încă trei ani și că doamna raportor mai adaugă încă un an suplimentar, ceea ce înseamnă o amânare a unui proces de uh, armonizare a pieței pentru aceste substanțe. Poate că ar fi bine dacă anumite substanțe care sunt importante de pe piețele asiatice, neverificate, ar să fie excluse de pe piața noastră, pentru că astfel am avea, uh, am face posibilă dezvoltarea unor substanțe alternative mai sigure. Aș dori ca Comisia să folosească institutele și laboratoarele din state membre pentru a îndeplini acest termen inițial. Aș putea, doamna raportor sau Comisia, să-mi dea un răspuns, domnul Sikerski. Oraz ewentualnym zagrożeniem, jakie Mulțumesc! Dată fiind natura specifică a acestor produse și amenințările, pericolele care ar putea rezulta dintr-o proastă interpretare a legii, eh, biocidele necesită o atenție deosebită. Doamna raportor a spus că o perioadă de tranziție până în 2014 pentru evaluarea substanțelor active ce sunt conținute de biocide este necesară pentru a se reglementa piața. legislația care, își va, care va, nu va mai fi în vigoare în 2010 ar putea să facă ca unele substanțe biocide să devină ilegale și în această perioadă de tranziție s-ar putea ca piața să fie supervizată la nivel național. În ceea ce privește biocidele, trebuie să luăm măsuri de precauție, dat fiind că aceste produse sunt uh, necesare pentru a distruge dăunătorii. Efectele ar putea să fie irreversibile asupra organismelor vii. Mulțumesc! Trecem acum la un rezumat și domnul Stavros Dimas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să adresez mulțumirile mele tuturor celor care au uh, intervenit aici, au făcut-o într-un mod constructiv cu observații pertinente și dați-mi voie să spun că, într-adevăr, evaluarea um, activelor, uh, substanțelor active, mă scuzați, a avut uh, nevoie, pentru aceasta a fost nevoie de mai mult timp decât se prognoza. Legislația specifica anul 2000 uh, ca termen pentru uh, aceste programe de evaluare și în 2000 am crezut că vom avea nevoie de aproximativ 4 ani. Ei bine, în 2004 am uh, sperat că vom fi ajuns sau adus la bun sfârșit majoritatea proceselor de evaluare și asta cu ajutorul autorităților competente. Bineînțeles, s-au făcut multe cu toate acestea. Nu va fi posibil până în 14 mai 2010 să avem la dispoziție o evaluare completă a tuturor substanțelor active. De exemplu, dacă e vorba de substanțe dezinfectante care conțin uh, ingredienți activi, substanțe active, acestea va trebui să fie retrase de pe, vor trebui să fie retrase de pe piață într-un termen de 20 de zile. De aceea am dorit să dispunem de acea prelungire a termenului pentru ca procesul de evaluare să poată fi dus la bun sfârșit. Bineînțeles că uh, dacă substanțele dezinfectante vor fi uh, luate din spitale, ar putea acest lucru să creeze o problemă majoră și nu numai în Europa. Și bineînțeles, acest lucru va afecta inclusiv comerțul european. Doamna Clas a pus problema protecției datelor în privința evaluării uh, substanțelor active și s-a referit la, com- la companiile care încă nu au uh, luat măsurile în vederea dezvoltării uh, produselor, ar putea deveni un fel de uh, fel, un fel de uh, jucători care să nu mai respecte regulile. În ce privește cele spuse de domnul Prodi, bineînțeles noi luăm în serios tot acest proces și sigur că dorim să terminăm la timp toate aceste evaluări. M-am referit deja la negocierile pe care le-am uh, purtat cu celelalte instituții europene. Uh, și, după cum spuneam, când directiva va fi revizuită pe deplin, inclusiv din punct de vedere tehnic, atunci vom putea avea o discuție în detaliu și vom putea ajunge la o concluzie. Propunerea aceasta a luat deja în considerare multe elemente ale unor propuneri anterioare ale Parlamentului. Noi dorim, încercăm să îmbunătățim întregul proces al evaluării uh, produselor biodestructive și uh, conținutului de substanțe active ale acestora și dorim să ne asigurăm că regulamentul REACH este introdus cu prioritate, în, uh, este incorporat în evaluarea acestor produse și în încheiere, domnule președinte, pot să spun că Comisia este satisfăcută cu, în legătură cu desfășurarea negocierilor. Comisia poate accepta toate amendamentele de compromis depuse și promitem să efectuăm o reformare completă a, și o revizuire a directivei și lucru dorit și de Comisie și de Parlament. Mulțumesc, mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sârbu două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Doresc să mulțumesc din nou colegilor uh, mei, uh, raportor din umbră, cu care am colaborat foarte bine și am fost foarte eficienți în finalizarea acestui raport. E adevărat, uh, nu atât de important pe cum va fi revizuirea directivei

Mulțumesc și cu asta am încheiat discuția comună. Votul va avea loc mâine.